Comisia TRAN a transmis o rectificare a unui text aprobat de Parlament, conform articolului 231, aliniatul 4 din regulament. O astfel de rectificare poate să fie aprobată cu condiția că, în mai puțin de 24 de ore de la anunț, un grup politic sau un număr de deputați uh, din, uh, până la un anumit prag să nu ceară să fie supusă la vot. Rectificarea e disponibilă pe site-ul web a plenarei